Geht nicht. Sie können hier erkennen, dass offenbar die Amtsausstattung der Vor Stimați colegi, vedeți că um, um instrumentele pe care avem la dispoziție se mai și schimbă. Avem acum un uh, clopoțel. Sper că are și efectul uh, dorit acest clopoțel. Uh, cred că putem începe. Deja am depășit cu 10 minute ora 3. Nu este chiar sfertul academic, însă sper că sunt suficienți membrii prezenți. Îmi doresc să vă întreb dacă aveți rămas în ceea ce privește ordinea de zi. Văd că nu este cazul. Aș avea eu două remarci. În ceea ce privește punctul 11, uh, îl vom discuta înaintea punctului 5 și punctul 15 îl vom discuta înaintea punctului 6. Acestea sunt remarcile din partea mea și uh, plec de la premisa că ordinea de zi în această nouă formă este adoptată. Ajungem la comunicările președintului. Există două comunicări. Prima, ședința planificată pentru 9 decembrie 2010 nu mai are loc. Oricum era vorba doar de o înainte de masă și se suprapune cu alte uh, ședințe și cred că putem să discutăm ce ne-am propus pentru uh, data de 9 de deci, astăzi. Așadar, următoarea ședință va fi în uh, data de 16 decembrie de la ora 9 până la ora 11, joi dimineața. Și va trebui să ne uh, întâlnim atunci, deoarece trebuie să votăm pe marginea uh, legii contractuale. Și cred că este uh, singura dată la care putem uh, să ne întâlnim și să ascultăm și raportul raportorului nostru. În ceea ce privește punctul 3, este vorba de procesul verbal. Este vorba de procesul verbal din 22 noiembrie 2010. Nu este nicio remarcă, deci acesta este adoptat. Apoi ajungem la domnul Speroni, dorește să intervină. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu vreau să intervin pe marginea procesului verbal, ci vreau să intervin la punctul precedent, comunicarea la președintelui în ceea ce privește ședințele noastre extraordinare din Strasburg. Aceste ședințe sunt, aceste ședințe sunt destul de greu de rezolvat, de, de organizat, pentru că uh, e vorba de ședințe la ore târzii Uh, știm că există ședințele noastre obișnuite, normale, că s-a stabilit un calendar și văd că acum organizăm aceste ședințe extraordinare. Uh, poate ar fi mai bine să avem mai multe ședințe normale și mai puține extraordinare. Da, sunt de acord că ar trebui să avem ședințe normale, nu extraordinare. Există însă niște lucruri de care trebuie să ținem seama și în data de 9 uh, decembrie din punctul de vedere al uh, raportoarei, dânsa trebuie să, um, să întreprindă mai multe discuții și mai mulți membri ai uh, comisiei trebuie să fie prezenți la um, alte ședințe. Este vorba aici și de conferința președintelor, președinților și de aceea nu putem să ne întâlnim la, în data de 9 uh, decembrie. Apoi am, am încercat deoarece până în 26 uh, ianuarie trebuie să luăm o hotărâre în ceea ce privește directiva uh, referitoare la drepturile consumatorilor. Și uh, doamna raportoare nu poate fi niciodată prezentă în Strasburg lunea. Și așa am ajuns la ideea să apelăm la joi înainte de masă în Strasburg și ori ne întâlnim în ianuarie, joia în Strasburg, ori în decembrie. Și propunerea făcută a fost să ne întâlnim totuși în decembrie în Strasburg și este singura soluție pe care avem pentru că altfel nu mai putem să redactăm un uh, aviz pentru uh, comisia uh, responsabilă pe fond. Este vorba de comisia IMCO. Vă rog. Președinte, ma il giovedì mattina a Strasburgo c'è la conferenza dei presidenti. Mulțumesc, domnule președinte. Or, noi știm că joi dimineața în Strasburg are loc și conferința președinților și în momentul de față, pentru că fac parte din această conferință, trebuie să aleg. Ori vin la o ședință, ori merg la cealaltă. Uh, conferința președinților are loc joia la Strasburg. De ce? Pe de o parte se ține seama de acest lucru și pe altă parte nu. Dintr-un motiv foarte simplu, vom începe atât de devreme în Strasburg, astfel încât să puteți ajunge la ședința uh, conferinței uh, președinților. Deci nu vom începe la ora 9, ci la ora 8 și jumătate și vom termina până la ora 10. Deci, repet, trebuie doar să uh, votăm. Nu va fi un alt punct pe ordinea de zi și cred că nu există altă posibilitate, pur și simplu, deoarece IMCO Uh, pe data de 27 ianuarie dorește să voteze și până atunci nu avem o altă posibilitate să ne întâlnim și este vorba deja de 400 de amendamente pe care trebuie noi să le analizăm. INCO trebuie să analizeze 1000 de amendamente și nu putem uh, să nu să nu apelăm la această soluție din punct de vedere tehnic. Îmi pare și mie rău nici mie nu-mi place când ne întâlnim uh, în uh, Strasburg, însă uneori acest lucru uh, trebuie să se întâmple și îmi pare rău. Atunci ajungem din nou la procesul verbal, este adoptat și ajungem la punctul 4. Este vorba de raportul domnului Lechner despre uh, recunoașterea prevederilor uh, legale. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte, și voi încerca să fiu cât mai uh, succent. Este vorba de un raport foarte uh, scurt. Este vorba de o temă foarte dificilă, foarte uh, specifică și cred că nu ar trebui să ajungem să avem o controversă politică, dar este vorba de aspecte importante pentru cetățenii europeni și cred că pentru, și pentru noi este vorba de o temă foarte complicată, foarte dificilă. Uneori am impresia că problemele se cauzează și unor uh, neînțelegeri și faptul că nu sunt clarificate foarte uh, precis uh, anumite aspecte și aceasta deoarece aceste lucruri au semnificații diferite în diferite sisteme juridice. Pe de altă parte, efectele concrete nu, nu sunt foarte bine precizate în țările noastre. Am avut mai multe întâlniri cu Comisia și cu uh, Consiliul în cadrul dialogului tripartit și am invitat aici și raportorii din uh, umbră și am uh, afirmat că nu dorim să ne poziționăm pe o poziție care să fie îndreptată împotriva statelor membre. Și Cred că nici uh, Consiliul nu va încerca să, ado- să adopte acest regulament cu o majoritate minimă. Este vorba de uh, foarte multe lucruri noi care sunt aduse de acest regulament, astfel încât se dorește o majoritate largă. Și Consiliul cred că a dat dovadă de faptul că dorește să uh, coopereze cu noi, însă există din diferite părți, diferite uh, îngrijorări și pot să înțeleg uh, aceste îngrijorări dar cred că la un moment dat uh, trebuie să luăm o, o, o hotărâre. Și eu m-am hotărât pentru a putea merge înainte și pentru a-i obliga puțin, pentru a exercita puțină presiune asupra colegilor să-și exprime propria părere. Deci m-am hotărât să prezint la începutul anului un uh, raport. de Deoarece și eu uh, trebuie să iau o hotărâre și să apelez la o formulare anume și poate la, din, la, în diferite puncte voi prezenta mai multe alternative despre care putem discuta. Și aș dori să vă spun care au fost punctele care au fost problematice în uh, cursul discuțiilor. În ceea ce privește formulările, cred că trebuie să, să îmbogățim puțin motivul de uh, ședere. Statutul de uh, moștenitor este foarte uh, important și este legat de uh, dreptul național și uh, problema este recunoașterea reciprocă a actelor uh, uh, oficiale, actelor autentice. Și aș dori totuși să fac câteva remarci din acest punct de vedere, deoarece, din punctul meu de vedere, um, sunt implicate foarte multe emoții în toată această uh, discuție și pot să înțeleg acest lucru, deoarece eu am fost implicat uh, personal. Uh, în urmă cu 5 ani, uh, când am uh, început să mă implic în această discuție referitoare la uh, Cartea Verde, și dacă uh, te... aș dori să dau un, un exemplu în acest punct de vedere în uh, Senatul belgian s-a luat o asemenea hotărâre și în Senatul uh, francez, însă cred că um, nu se va modifica, nu se vor modifica atât de multe lucruri. Un uh, uh cetățean belgian are aceleași drepturi în ceea ce privește valorile uh, mobiliare și cele imobiliare. Așadar, un belgian care uh, își investește banii în valori imobiliare și apoi se uh, mută în Aachen, în Germania, va fi uh, tratat pe baza dreptului uh, belgian. Și același lucru este uh, valabil și în Franța. Doar în ceea ce privește proprietatea asupra pământului, situația se uh, modifică. Deci, cred că aceste probleme există deja. Și Cred că ar trebui uh, să nu ne bazăm pe tot felul de excepții care mai de care mai uh, ciudate, ci pe situația care există deja. Deci nu, nu se poate să-ți uh, muți uh, reședința pentru a, a profita de o, un uh, alt sistem juridic. Deci nu ajunge schimbarea reședinței, ci trebuie ca și decesul să aibă, să aibă loc în uh, țara respectivă. Uh, și același lucru este valabil și în uh, dreptul uh, familial. Oamenii trebuie să se uh, mute pentru a beneficia de prevederile sistemului din celălalt stat. Și în majoritatea cazurilor, de fapt, această variantă există dacă cineva dorește să facă acest lucru. Deci discuția este uh, influențată de foarte multe uh, emoții în acest punct de vedere. De ce am și spus cât, cât uh, de important este ca în cadrul uh, discuțiilor să um, folosim argumente opuse. 2,3% din cetățenii europeni trăiesc în alte țări decât uh, țara de origine. Deci este vorba de uh, 10 până la 11 milioane. Dar totuși, 97,7% uh, uh, din cetățeni trăiesc în țara lor de origine. Acești oameni nu se va schimba nimic și în momentul în care au uh, proprietăți, avere dincolo, în afara granițelor țării, atunci situația lor se va îmbunătăți foarte mult, deoarece Chiar dacă va fi vorba de uh, drept de proprietate asupra pământului, uh, acesta va fi supus atunci dreptului din țara de, ori, de origine. Deci, și când se mută, atunci pot să au alternativa de a alege uh, sistemul juridic din țara de origine. Și acesta reprezintă, desigur, un uh, avantaj pentru că uh, în cele din urmă tribunalul uh, din, uh, de la reședința respectivă este cel care um, va, este, este capabil să hotărască un litigiu. Și, de exemplu, dacă un proprietar italian al unei pizzerii care se află în Austria sau în Belgia și și-a păstrat, uh, desigur, în continuare cetățenia italiană și, desigur, acest, această persoană își dorește să-și uh, reglementeze testamentul pe baza uh, dreptului din Belgia, însă pentru aceasta trebuie să rămână, să aibă reședința în Belgia și să decedeze în Belgia. Deci, din punctul meu de vedere, lacuna pe care o avem nu o putem oricum rezolva și uh, cred că oamenii uh, trebuie să se obișnuiască cu situația existentă. Și așadar mi-am luat liber uh, cu ocazia Crăciunului și cu ocazia anului nou și pentru a uh, redacta acest uh, raport. Deci, cred că va trebui să vedem cum uh, formulăm acest uh, raport pentru a putea progresa um, în această temă și pentru a ține pas și cu negocierile care au loc uh, și în cadrul Consiliului. Sper că și acolo se vor realiza progrese, însă va fi dificil. Vă mulțumesc, domnul președinte. Doamna Lichtenberger, vă rog, are cuvântul. Vă mulțumesc. Discuțiile pe care le-a prezentat uh, colegul nostru arată un lucru foarte clar. Începem de la un uh, punct în care ne se pune întrebarea Haideți să reglementăm situația celor care sunt, să spun așa, semi-mobili, um, o situație care se întâlnește acum în Europa. Deci este vorba de oameni care își, în mod voluntar sau involuntar trăiesc într-o altă țară. Însă în momentul în care uh, intervine această problemă a moștenirii și a transmiterii moștenirilor, apar uh, probleme și cu cât discutăm mai mult această temă, cu atât lucrurile devin mai complexe și cu atât uh, uh, și lucrurile devin cu atât mai dificile cu cât ne ocupăm de uh, cazuri specifice. Și cred că ar fi bine să avem o abordare uh, treptată, pas cu pas, Inițial să clarificăm aspecte uh, fundamentale. Este vorba odată de definiția reședinței normale, acest lucru poate duce la, deja acest lucru poate duce la, dificil, la lucruri dificile, la dificultăți într-un stat membru și abia apoi putem să trecem mai departe. Și eu trebuie să spun că din discuțiile pe care le-am avut eu cu experții sau cu oameni care sunt afectați de, de această situație, un lucru a devenit foarte clar. Toți mi-au spus, da, ne dorim o reglementare la nivel european, pentru a fi scutiți de un uh, proces care durează foarte mult, sunt implicate traducerea actelor și așa mai departe, în cazul nefericit al unui deces, desigur. Și nu uh, am avut uh, impresia că oamenii s-ar teme de ideea acestui drept de moștenire european. Deci, de aceea cred că pot să spun că este bine să uh, facem o listă a problemelor pe care le avem și o listă a principiilor care, din punctul nostru de vedere, ar trebui respectate. Și astfel putem contribui uh, în mod adecvat pentru ca această dezbatere să fie purtată la un uh, nivel adecvat. Și, desigur, vom discuta în detaliu despre text. Vă mulțumesc, domnul Berlinger. Și eu ringraziare il collega eh, Lechner perché mi rendo conto che l'argomento è... <coughs> Bună ziua! Eu doresc să îi mulțumesc domnului Lechner pentru că îmi dau seama că acest uh, subiect este unul destul de delicat, de dificil și pentru că suscită multă emoție. Atunci când trebuie să-și redacteze testamentul sau să realizeze succesiunea, oamenii se găsesc într-un moment delicat al vieților. Așa că e important să încercăm să le ușurăm aceste momente. Domnul Lechner, dumneavoastră ați spus că se ajunge într-un moment în care practic trebuie să să accepti uh, ceea ce vine, odată pentru totdeauna. Și la un moment dat trebuie să faci o alegere, să dai cu zarul, dacă nu-ți rămâne altceva de făcut. Cred că acum, în momentul acesta festiv al Crăciunului, poate fi un moment oportun. Poate că mm, steaua aceea strălucitoare de pe cer ne va ajuta și va influența zarul să arate fața cea bună. Atunci când se vorbește despre reședința obișnuită și alegerea dreptului aplicabil din țara de origine, iată că deja apare un element de elasticitate, ca să zic așa. Testatarul uh, poate găsi niște elemente care să l liniștească cu privire la ce se va întâmpla cu testamentul. Și cred că acest lucru a reieșit din discuțiile noastre anterioare pe această temă. Și, uh, într-adevăr, aveți dreptate, nu e bine să intrăm prea mult în detaliile unei definiții a reședinței obișnuite, pentru că experților probabil că le-ar trebui foarte mult timp ca să cadă de acord unii cu alții. Avem nevoie mai degrabă de niște orientări, de niște linii directoare păstrând în același timp un grad, un grad de flexibilitate. Și să rămână totuși acea impresie că mergem într-o direcție comună. Sigur, vom înainta pas cu pas. Greșeala ar fi să nu facem niciun pas înainte. În orice caz, eu cred că mergem pe calea cea bună. Și acum, în ce privește actele autentice, desigur, nu înțeleg de ce notarii sunt foarte importanți în unele țări din Europa, iar în altele mai puțin. Asta sigur că dă naștere la tot felul de probleme. Nu cred că vom putea face mare progres în această direcție, însă cu toate acestea vreau să îl felicit pe domnul Leher, să-l îndemn să continue și cred că dacă am reușit să obținem un acord în Consiliu, e foarte bine. Dacă reușim să obținem unul și în Parlament și cu Comisia, atunci, desigur că pe viitor vom înainta mult mai rapid. Concluzia este că veștile sunt excelente și îl încurajez pe domnul Lechner să continue. Vă mulțumesc, domnul Karim. Domnule președinte, vă mulțumesc. Aș dori să fac câteva remarci succinte. Aș dori să încep prin a-i mulțumi domnului Lechner pentru timpul și uh, detaliul care l a acordat uh, acestei teme în numele nostru. Un, uh, anumite aspecte practice mă îngrijorează pe mine, mai ales din punctul de vedere al Regatului Unit. Domnul Lechner se referă pe bună dreptate la cei 97,7% de cetățeni. Uh, desigur, într-o lume perfectă, toți dintre noi am uh, muri și am lăsat în urmă o succesiune foarte clară care ar, ar satisface pe uh, toată lumea dintre cei rămași după noi. Însă știm că acest lucru nu se va întâmpla. Deci, de aceea trebuie să ne concentrăm pe procentul care a rămas. Și lumea reală, desigur, este foarte diferită și s-a vorbit mult despre generația următoare și lumea viitoare cred că va fi um, și mai diferită și va uh, presupune noi provocări, mai ales dacă uh, mobilitatea europeană se, actuală se va dovedi a fi una de succes. Deci pe acest lucru cred că trebuie să ne, concentr- să ne concentrăm. Trebuie să ne gândim care este obiectivul nostru. Și s-au um, făcut uh, referință la această abordare pas cu pas. Este un lucru bun, însă trebuie să ne asigurăm că pașii pe care îi luăm să meargă cât mai departe posibil de fiecare dată când uh, o facem și în plus trebuie să ne asigurăm că nu creăm o confuzie față de starea de la care am uh, plecat. Și de aceea, din punctul meu de vedere, este foarte uh, important ca acea, acest aspect uh, legat de reședința normală să fie clarificat de la bun început. Ce înseamnă acest lucru? Și cred că este un lucru la care domnul Lechner va trebui să se gândească în această perioadă cu Crăciunul. Și uh, eu nu mă voi gândi la uh, decese în această perioadă și uh, las pe domnul Lechner să facă acest lucru. Uh, Însă, în ceea ce privește divorțul, de, exi, de, de exemplu, poți să-ți alegi uh, forumul în care, căruia te adresezi și unde divorțezi. Însă mă întreb dacă poți să alegi unde vei muri. Deci, uh, proprietarul unei pizzerii italiane poate se va afla în Italia, vizitându-și uh, familia când uh, va muri și vor apărea atunci uh, probleme dacă nu clarificăm această problemă legată de reședința obișnuită. Și există și un alt uh, punct care nu a fost uh, amintit până acum, care însă pentru noi este unul foarte important. Și that within this overall framework Uh, so I hope Mr. Lechner has... Și uh, este vorba de conceptul uh, așteptării. Și sper că și domnul Lechner, aspectul clawback, și sper că și domnul Lechner se va gândi la acest lucru. Vă mulțumesc, domnul Speroni. Președinte, compitul de... Mulțumesc, domnule președinte. Misiunea raportorului este una deosebit de complicată și, bineînțeles, n-aș vrea să o complic și mai mult, de parte de mine această idee. Dar există totuși o analiză pe care noi trebuie să o facem referitor la această idee de reședință. Uh, obișnuită, normală. E deocamdată o definiție nu prea precisă. Oamenii se deplasează, își schimbă domiciliul. Uh, dacă e să considerăm momentul decesului ca fiind punctul final, fără a examina ce anume s-a întâmplat înainte, ar putea, s-ar putea să ne confruntăm cu dificultăți. Dacă persoana uh, moare în Belgia, se aplică dreptul belgian și dacă moare în Luxemburg, se aplică dreptul uh, luxemburghez. Uh, dar pentru toate celelalte acte autentificate sau autentice care au fost încheiate înainte de deces, se pune problema legitimității acestor acte. Spre exemplu, o persoană care nu autorizează un moștenitor să utilizeze pe deplin uh, moștenirea. Spre exemplu, în Italia, uh, Există o, o parte din moștenire care în mod legitim, inatacabil, revine moștenitorilor și soției. Ce se întâmplă atunci dacă această persoană locuiește într-o țară în care nu există această protecție și poate hotărâ că o mare parte din uh, moștenirea sa uh, nu va reveni soției sau copiilor? Această parte protejată uh, prin lege în Italia. Deci, vedeți, toate aceste acte care au fost încheiate înainte de momentul uh, decesului, în locul în care persoana respectivă își avea reședința, aceste acte vor avea în continuare validitate? Vor fi luate în considerare în momentul în care se va aplica dreptul uh, în țara unde a avut loc decesul? Deci vedeți că lucrurile sunt destul de complicate, destul de complexe și de aceea cred eu că va trebui să facem în așa fel încât să redactăm un text care să nu îngreuneze munca judecătorilor, anotarilor și așa mai departe. Vă mulțumesc. Um, cred că ne dăm seama că, într-adevăr, este vorba de o temă foarte complexă. Domnul Lechner, Aș dori să uh, mă refer la domnul Berlinger, cum ceea, cum ceea ce privește reducerea la apa rece. La fel a fost tradus și în italiană. Și, într-adevăr, încerc să țin seama de toate aceste aspecte. Însă, în acest uh, proces de uh, cântărire a diferitelor argumente, trebuie să luăm o hotărâre. Și cred că hotărârile principiale sutate de toți, în problemele rezidă în continuare în ceea ce privește detaliile. Deci, repet, această situație uh, există deja în Belgia, în Luxemburg și în alte state membre și um, reședința obișnuită este definită în, în Belgia, de exemplu. Și reședința obișnuită este uh, importantă și în ceea ce privește dreptul, uh, prevederile legate la, de divorț și în dreptul familial. Și după, după știind, după cunoștințele mele, acest, uh, această reședință obișnuită până acum nu este definită în mod clar în niciun sistem juridic european. Și sper că ne vom uh, reîntâlni cu toții uh, în viață și sănătoși în anul următor. Și pot să vă spun că M-am ocupat foarte multe decenii de uh, redactarea unor uh, testamente și pot să vă spun că există foarte mulți cetățeni care um, se tem să uh, care se tem să încheie un testament și mulți din uh, patria mea spun că fără un testament mori mai ușor. Deci, uh, spune domnul președinte, legislatorul trebuie să rezolve acest uh, punct până la urmă. Vă mulțumesc, domnule Lechner. Să sperăm că la începutul anului vom uh, discuta acest raport. Doamna McClarkin, nu v-am văzut. Da. Doamna McCarthy, nu, mulțumesc, uh, nu vreau să intervin prea mult. Vreau să mă refer la cele spuse adineauri de orator, pentru că, într-adevăr, s-a evocat cazul specific al Marii Britanii. Noi am fi vrut, am vrea să fim uh, parte la această legislație, și, dar există totuși câteva dificultăți, mai ales clauza clawback și factorii care conectează acest drept cu dreptul continental. Uh, da, oamenii nu-și aleg locul în care vor muri. Uh, știu foarte bine, spre exemplu, în circumscripția mea electorală, uh, foarte, exista un domn foarte în vârstă, neamț de origine și a murit la aeroport. evident, lucrurile se complică. Trebuie să fim extrem de atenți la modul în care redactăm acest document. Cu toți avem un ideal și anume ne dorim lucrurile cel mai bune pentru cetățenii din circunscripțiile noastre electorale, dar am încredere în domnul raportor și sunt convinsă că va redacta lucrurile în așa fel încât să iasă totul cât mai bine. Vă mulțumesc, domnul președinte. Ajungem acum la următorul punct. Este vorba de punctul 11, raportul din partea doamnei Nibler în ceea ce privește analizele de impact. Doamna Nibler, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Am dorit să vă prezint astăzi uh, pe scurt uh, raportul. Cred că în acest moment există doar varianta în germană și uh, doresc să rog colegii care nu știu germană să aștepte câteva zile până când vor apărea și variantele în alte limbi. Nu doresc să vorbesc foarte mult. Aș dori să vă atrag atenția asupra unor două evoluții care sunt noi. Aș dori să vă aduc aminte că Comisia în comunicarea referitoare la reglementarea inteligentă în Uniunea Europeană din 8 uh, octombrie 2010 și-a întărit uh, angajamentul în vederea unei uh, legiferări mai bune. Și din acest punct de vedere, pe viitor își dorește efectuarea unor evaluări ex post și acest lucru este un aspect foarte pozitiv deoarece până în acest moment nu au existat asemenea evaluări ex post. În plus, Comisia are, a prezentat o comunicare despre o nouă politică uh, industrie. Este vorba de o politică integrală, integrată industrială după anul 2010 și și în această comunicare se vorbește despre faptul că pe viitor Um, comisia se va ocupa de analizarea, de analizarea intensivă a propunerilor legislative în ceea ce privește sectorul industrial din Uniunea Europeană. Așadar, vedem foarte clar că și Comisia se gândește foarte serios cum poate fi îmbunătățit procesul uh, legislativ. Și cred că este un uh, punct, uh, un moment foarte bun în care putem și noi să ne prezentăm raportul. Raportul meu se bazează pe patru mari uh, capitole și încep uh, prin uh, a prezenta niște cereri generale referitoare la procesul legislativ. În a doua parte discut despre potențialul care există în îmbunătățirea procesului legislativ. În a treia parte mă ocup de, potențial, de potențialul care există în Parlamentul European în ceea ce privește valorile de impact și în ultimul capitol mă refer la mecanismele unice care ar trebui uh, create pentru acest mecanism de uh, evaluare a impactelor. Um, aici vorbesc despre mecanismul pe care ni-l dorim un mecanism uh, care să garanteze uh, existența unor uh, evaluări de impact transparente. Cred că am am, am introdus în acest raport foarte multe din uh, ideile care au fost exprimate în discuțiile care au avut loc aici în comisie. Am uh, ținut cont de toate aceste opinii în uh, cadrul Comisiei uh, pentru Industrie am trimis o delegație în Statele Unite ale Americii pentru a vedea care este situația de acolo. Și în ultimele săptămâni și în ultimele luni am uh, încercat să introduc în acest raport și lucrurile pe care le-am învățat acolo, dacă am crezut că este necesar, că a fost necesar acest lucru. Și principiile cred că sunt clare pentru toată lumea. Este foarte important ca aceste valori de impact să fie um, întreprinse în mod uh, independent și să aibă loc un proces uh, transparent. În ceea ce privește cererile generale, am definit și domeniul puțin mai bine, uh, ce anume ar trebui să fie supus unei evaluări de impact și am ajuns la concluzia că toate categoriile de propuneri de legislative ar trebui să fie supuse unei uh, evaluări de impact și ar trebui să există o metodă foarte clar uh, definită și trebuie să vedem cum uh, va arăta această metodă, de fapt, în practică. Apoi m-am referit la tema legată de uh, consecințele pentru IMM-uri și am amintit un uh, așa numit test IMM, pentru IMM-uri ce înseamnă în mod concret pentru aceste IMM-uri o nouă propunere legislativă și um, am auzit acest lucru în foarte multe audieri. Uh, foarte multe întreprinderi mici și mijlocii suferă datorită reglementărilor hotărâte la, în Bruxelles. Apoi am, uh, in, am propus introducerea um, a așa numite reguli one in, one out, deci dacă se uh, uh, propune o nouă, o nouă, o nouă lege, atunci uh, trebuie să vedem dacă, care ar fi efectele unei legi contrare și mi se pare că este o propunere um, uh, care are șarm, dacă pot să spun așa. Și, în plus, un lucru foarte important, uh, Comisia ar trebui să uh, efectueze o analiză de impact înaintea uh, înaintării propunerii legislative Parlamentului. Și cred că este foarte important să avem această ocazie um, ținând cont de implicațiile legate de um, participarea și Consiliului și a Parlamentului și Comisiei în procesul uh, legislativ. Apoi, în ceea ce privește uh, propunerile din bunătățire care trebuie să vină din partea Comisiei, nu doresc să dau mai multe detalii aici. Am spus că comitetele speciale ar trebui să fie implicate de la o etapă foarte timpurie um, în cadrul comisiei și ar fi bine să fie implicați și experți independenți în uh, redactarea acestor uh, analize de impact. Și uh, um, asemenea evaluări de impact cred că ar trebui să fie uh, publicată și, de asemenea, Comisia trebuie să apeleze și la evaluări de impact ex post. Și uh, știm că există reprezentanți din partea Comisiei aici și poate ne vor uh, uh prezenta uh, și din și opiniile lor. În ceea ce privește potențialul care rezidă în cadrul uh, Parlamentului European, uh, Cred că ar fi important să există uh, o comunicare orizontală între toate uh, comisiile pentru a, pentru a vedea uh, pentru a ne asigura că aceste instrumente sunt folosite de aceste comisii. În această comisie s-a făcut apel foarte des la asemenea la aceste valori de impact și aș dori să fac un apel adresat colegilor, tuturor colegilor noștri să folosească aceste instrumente. Apoi uh, ridic problema dacă, uh, din punct de vedere, dacă și Parlamentul ar trebui să uh, elaboreze o asemenea analiză de impact. Ne întrebăm dacă dacă um, un asemenea instrument ar putea să reprezintă o majoritate, o, o minoritate, de exemplu. și dacă putem face, dacă ne putem folosi de, de acest instrument în ceea ce privește uh, deciziile pe care le luăm în, în această comisie. Apoi, în ceea ce privește un uh, mecanism uh, unitar, în ceea ce privește evaluările de impact, și din acest punct de vedere propun crearea unui procedeu unitar în ceea ce privește valorile de impact și este foarte important să avem o metodă comună care se poate fi folosită de toate comisiile și cred că um, cred că am putea să ne gândim la uh, crearea, de exemplu, a unei uh, uh, fundații care să fie responsabilă în fața Parlamentului European care să se ocupe de asemenea um, valori de impact. Deci mă bucur să um, aud uh, ideile pe care le aveți uh, dumneavoastră, sunt deschise față de orice uh, propunere și um, cred că vom putea adânci aceste aspecte în următoarele luni. Vă mulțumesc, spune domnul președinte, pentru acest uh, catalog uh, cuprinzător în care sunt incluse și uh, rezultatele uh, vizitei din Statele Unite. Um, well, well, thank you and in fact... Mulțumesc deoarece eu uh, citesc uh, în limba germană, am reușit să spicuiesc câte ceva din textul acestui, acestei propuneri. Eu știu din trecut că doamna Lichtenberger, Nibler face o treabă excelentă, cum a făcut-o și înainte. Trebuie să spun că noi credem că majoritatea propunerilor sunt destul de progresiste sau progresive. Uh, le putem sprijini. Însă, domnule președinte, nu cred că ar trebui să subestimăm importanța activității acestei comisii. Noi trebuie să elaborăm uh, procese și proceduri. Și vă dau un exemplu. Actualmente avem o dezbatere în Comisia Econ. Tot dezbatem de două zile și jumătate despre introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare. Nu contează de ce parte sunteți, pentru sau împotrivă. Însă, oricare ar fi opinia dumneavoastră, noi, Parlamentul, am cerut Comisiei să facă o evaluare de impact în martie. Și mi se pare absolut inacceptabil ca în uh, discuțiile pe care le-am avut cu comisarul Șemeta, uh, i-am și zis, cum puteți să elaborați o comunicare care respinge ideea unei taxe pe tranzacțiile financiare pe baza unui singur raport femei, fără a face o evaluare de impact. Cred că aici trebuie să intervină Parlamentul și să se facă respectat. Și de aceea spun că acest raport este fundamental, pentru că el ar trebui să definească modul în care noi lucrăm cu Comisia și cu Consiliul. Nu mai insist pe părțile bune, pentru că există destul de multe, fac doar câteva comentarii în uh, privința unor aspecte la care eu am întrebări. Nu neapărat sunt în dezacord, dar am întrebări. Ideea ușurării IMM-urilor de această povară administrativă, sigur, mi se pare bună, nu vrem să împovărăm IMM-urile, vrem, din contra, să creăm locuri de muncă și să sprijinim economia. Deci trebuie să punem în aplicare acel uh, Small Business Act. Însă, cum Mie mi se pare că această lege este una foarte dificilă, iar regula one in, one out mi se pare de asemenea dificilă. Cred că ar trebui să găsim o modalitate mai bună prin care să putem ușura această povară. Nu putem zice, producem uh, o lege pentru mediu, putem să abrogăm alta privind mediul de afaceri. Nu mi se pare bine. Sigur, merită să analizăm această propunere, însă nu cred că ar trebui să dăm micilor întreprinderi impresia că se vor regăsi într-o astfel de situație. Pentru că asta pare să fie impresia pe care o avem în legătură cu acest act, această lege. Am uh, scanat uh, textul documentului și aș vrea să știu care este intenția raportorului în anumite privințe. Cred că ar trebui să nu ne limităm doar la aplicarea criteriilor ex pentru valori competitivitate, de exemplu. Trebuie să avem cerințe referitoare la impactul social, impactul de mediu și, sigur, începând cu 1 decembrie, uh, Tratatul de la Lisabona impune și uh, verificarea drepturilor fundamentale. Deci, cred că Acum n-ar trebui să ne limităm strict la impactul asupra industriei, ci să privim așa cumva mai larg, pentru că avem responsabilități mai largi. Sigur, uh, mie îmi place să văd că avem uh, propuneri cu privire la independență, avem nevoie de așa ceva, iar transparența este piatra de temelie a oricărei independențe. Cu cât ești mai transparent, cu atât e mai ușor să fii și independent. Și apoi, cred că ideea unui parlament și a un consiliu care sunt de acord să supravegheze activitatea unei astfel de comisii de evaluare de impact ar fi potențial bună și sunt de acord de asemenea că avem nevoie de mai mulți experți în Parlamentul și comisiile specializate să se implice mai mult. Însă nu sunt sigură atunci când doamna Nibler vorbește despre intenția de a asigura participarea uh, la nivel înalt în legătură cu rezolvarea problemelor de povară administrativă. Nu vrem să favorizăm pe nimeni aici, nici să defavorizăm. De asemenea, nu vă critic, dar nu îmi dau seama ce vreți să spuneți, stimată doamnă, când uh, vorbiți despre acest uh, știftung sau organism. Această fundație care ar ajuta Parlamentul. Dar îmi dau seama că e vorba de un organ independent pe care de dumneavoastră recomandați să-l înființăm în cadrul instituției noastre. Deci aș vrea să știu mai multe despre ce preconizați. Și apoi mai spuneți că ar trebui ca acest organism să fie neutru din punct de vedere bugetar. Dar cine îl va finanța? Va avea rolul unei agenții? Aceste organisme nu funcționează pe gratis. Trebuie să plătești experți, ai de lucru. Deci, cum va interacționa acest organism cu Comisia și Consiliul? Cam acestea sunt principalele privințe în care aș vrea să știu mai multe. Nu sunt neapărat împotrivă, dar lămuriri suplimentare. De asemenea, data trecută am zis, văd că aici nu se regăsește în text, voi face un amendament, am zis că ar trebui să existe o perioadă de consultare mai lungă pentru că perioada actuală nu este suficientă, în special pentru um, small, The Small Business Act. Deci cred că ar trebui să extindem termenul și același lucru ar trebui să fie valabil și pentru ONG-uri, pentru că și lor e greu să participe la procesul de valoare de impact. Trebuie să oferim mai mult sprijin, mai multă asistență IMM-urilor și ONG-urilor pentru ca ele să se poată implica activ în evaluarea de impact. Și apoi, din experiența mea la Comisia Econ și în legătură cu serviciile financiare, știu că industria nu are nicio dificultate atunci când trebuie să se supună sau să facă o evaluare de impact, pentru că au banii necesari. Însă ONG-urilor le este mai greu. IMM-urilor este mai greu. Deci trebuie să ne asigurăm că există moduri în care să le putem ajuta și că ele pot participa la decizii. Însă, în mare îmi place raportul, mi se pare că el merge pe calea cea bună. Am doar aceste câteva semne de întrebare pe care le-am semnalat. Mulțumim. Domnul Albrecht. <clears throat> Ja, erstmal vielen Dank. Da, doresc să-i mulțumesc doamnei Nibler pentru propunerea dânsei. Am avut și data trecută câteva remarci și văd că foarte multe din ideile noastre au fost uh, incluse în raport. Acum aș avea două remarci, ca să spun așa, deschise. Uh, Um, un aspect a fost amintit deja de doamna McCarthy. Este uh, în uh, domeniul cooperării uh, polițienesc și uh, juridic uh, această, aceste evaluări de impact sunt uh, foarte importante și trebuie să vedem care, este, care sunt consecințele asupra um, situației actuale și este vorba de consecințe foarte importante și am văzut acest lucru uh, pe baza celor făcute în domeniul uh, economic. Aceea, de aceea, um, cred că este un punct de vedere foarte important care ar trebui să fie uh, inclus și un alt lucru important, um, o asemenea evaluare de impact nu trebuie să fie o altă perioadă de consultare. Deci uh, trebuie să fie vorba de o listare de uh, fapte și nu pur și simplu un nou proces de consultare. Și un uh, um, alt lucru pe care l-am cerut data trecută și care a fost inclus acum la punctul 29 în ceea ce privește valorile ex post și aș insista în acest punct să spunem foarte clar că punerea în aplicare în sistemul uh, național trebuie să fie numită în mod clar. Există uh, domenii, de exemplu, în ceea ce privește cooperarea polițienească și um, în justiție, aici se pune întrebarea cât de departe am ajuns în acest domeniu și um, și trebuie să vedem care sunt uh, consecințele indirecte um, în ceea ce privește cadrul legal și mandatul de uh, arestare european este un lucru afectat de, acest, uh, de această propunere. Deci, cred că nu, ar trebui, nu, nu ajunge să uh, cerem comisiei să țină cont de aceste lucruri, ci să numim, să, să se ajungă și la consecințe concrete. Aceasta a fost o cerere a, a mea. Domnul președinte, doamna Nibler, vă mulțumesc stimați colegi, pentru uh, propunerile foarte interesante, cred eu, și mă bucur că înaintați și formulați uh, uh, amendamente care, după părerea mea, nu pot decât să îmbogățească raportul meu. Și mulțumesc, doamne McCarthy, pentru exemplu foarte bun legat de taxa pe tranzacții financiare. Deci, desigur, este un exemplu foarte bun. Ne așteptam la o evaluare de impact din partea Comisiei. Nu s-a întâmplat acest lucru. Revenind acum la acest uh, raport, în ceea ce privește aspectul uh, simplificării și ușurării vieții pentru întreprinderile mici și mijlocii și aveți dreptate, această um, regulă one in, one out este una uh, statică și nu foarte practică întotdeauna. Statele membre spun întotdeauna că în momentul în care um, avem nouă, o nouă legislație europeană, întotdeauna există noi obligații de uh, raportare, deci până la urmă se creează mai multă tot mai multă birocrație. Deci cred că trebuie într-adevăr să ne uh, gândim cum putem reduce această sarcină administrativă. În ceea ce privește criteriile, și dumneavoastră și domnul Albrecht s-au uh, referit la acest lucru. M-am referit la uh, punctul 8 și după aceea uh, ceea ce înseamnă, la ceea ce înseamnă status quo-ul. Deci, în moment, uh, lucrurile afectate de uh, aspectele sociale și de uh, uh, mediul înconjurător ar trebui să fie încadrate în acest domeniu, dar Desigur, sunt uh, deschisă și în ceea ce privește colaborarea în justiție, să, ne, să includem și acest domeniu. Pur și simplu trebuie să, da, să avem o discuție în acest punct de vedere. Și m-ați întrebat cum ar trebui să arate această um, instituție, acest nou organism și cred că cu toții ar trebui să ne gândim la acest lucru. A fost pur și simplu o idee uh, de-a mea și am uh, uh, văzut, am uh, analizat instrumentele pe care le avem în acest moment la dispoziție. Um, de exemplu, organismul care cere um, aceste, în acest moment evaluările de impact și trebuie să ne gândim la un mecanism uh, prin uh, intermediul căruia acest proces poate fi supravegheat de către un uh, organism extern. Și exact care va fi forma precisă, cred că va trebui să vedem împreună. În, în ceea ce privește prelungirea um, termenului de la 8 săptămâni la 12 săptămâni, sunt de acord, cred că este vorba de o propunere foarte bună. Deci vă mulțumesc pentru multele completări aduse și nu știu dacă acum este cazul să stabilim termene exacte, poate este prea timpuriu. Da, spune domnul președinte, putem să facem acest lucru la, cu ocazia următoarei ședințe când textele sunt traduse. Domnul Karim. Chairman, thank you. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru uh, Domnul Gallagher, am vrut să întreb, pentru că poate n-am fost eu atent. Deci, o întrebare pentru Angelica. Aș vrea să știu uh, cum se vor face aceste valori de impact. Poate v-am zis, domnule președinte, când eram la Washington, acolo am aflat multe informații despre ce se întâmplă. De îndată ce vine o propunere cu o evaluare de 100 de milioane de dolari, automat trebuie făcută evaluarea de impact. Pe când noi uh, procedăm uh, cam neeuropean aici, atunci când e vorba despre chestiuni non-economice, când e vorba de valori, despre pierderea unei vieți, despre pierderea unor uh, funcții motorii, automat facem o evaluare de impact. Vreau să întreb raportoarea dacă s-a gândit ce cerințe, ce criterii ar duce la o evaluare de impact automată ca să încercăm și noi să avem o abordare europeană de tipul celor din SUA. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Cred că este foarte important să știm ce anume ar trebui supus unei uh, evaluări de impact și propunerea mea cred că este una foarte largă. Nu m-am uh, referit la um, uh, anumite mărimi financiare, deci nu am uh, uh consider, nu m-am gândit la această sumă de 100 de milioane, dacă există consecințe de 100 de milioane de euro, atunci să avem o asemenea um, evaluare de, de impact. După părerea mea, ar trebui să includem toate propunerile legislative care vin din partea uh, Comisiei. Trebuie să ne, să ne întrebăm dacă ne dorim sau nu ne dorim acest lucru și uh, poate uh, trebuie să vedem exact ce putem face în mod uh, concret până la urmă. Însă, în general, în momentul în care există anumite consecințe, cred, cred că ar fi mult mai bine să avem un domeniu mult mai larg pentru a putea ar putea restrânge în cele din urmă. Și ceea ce se întâmplă în Statele Unite cred că nu este uh, foarte, foarte bine și nu este foarte avantajos. Domnul uh, uh președinte, doresc să vă aduc aminte că în ceea ce privește consultările pentru Rom, Roma 1 și Roma 2 au existat probleme foarte mari pentru că nu au fost uh, efectuate asemenea analize de impact. Uh, doamna McCarthy și apoi domnul Albrecht. Foarte pe scurt, domnule președinte, pentru că după părerea mea, domnul Karim a evocat o chestiune pertinentă. Uh, noi ne concentrăm la munca pe care și răspunsul pe care vom primi din partea statelor membre. Și, într-adevăr, Angelica Nibler vorbește despre Consiliu în raportul său. Uh, noi știm ce se întâmplă la Consiliu în momentul în care aceștia ajung la un compromis sau ajung la un acord, dar haideți să ne uităm și la ce ajungem, ce se întâmplă la noi în momentul în care uh, ajungem la redactarea anumitor legi. Uh, oare luăm măsuri într-adevăr suficient suficiente pentru a examina, pentru a evalua uh, impactul acestor uh, uh, texte legislative. Deci trebuie să fim consecvenți și să recunoaștem că, într-adevăr, și Parlamentul nostru trebuie să vadă exact care, este, care vor fi consecințele unor astfel de legi asupra IMM-urilor și așa mai departe. Da, doresc pur și simplu să confirm și să sprijin această idee de a include cât mai multe domenii deoarece ne-a impresionat ceea ce am văzut în Statele Unite, în Washington. Acolo se încearcă ca în cazul evaluărilor de impact efectuate în Statele Unite, um, exprimarea mai multor lucruri. Deci, să spui apoi că un uh, drept are o anumită valoare mai mică sau mai mare nu este abordarea potrivită. Însă, cred că dacă avem o abordare largă aici în uh, Europa, Cred că mm, nu trebuie să, mm, să exprime faptul că ne dorim tot mai multe mm, analize de impact, ci ne dorim pur și simplu să progresăm. Deci, spune domn președinte, am încheiat acest punct. Termenul de înaintare a amendamentelor îl vom stabili la următoarea ședință, când există traducerea în toate limbile a raportului. A raport, a raportului. Acum este ora 16 uh, și am ajungem la uh, punctul 6, este vorba de uh, votare. Inițial are cuvântul domnul Zayer. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă amintesc Astăzi este 1 decembrie, tratatul de la Lisabona împlinește un an și exact ceea ce facem noi prin acest raport este tocmai să uh, aplicăm ceea ce prevede tratatul în viața noastră de zi cu zi. Foarte pe scurt, domnule președinte, uh, ultima dată când noi ne-am întâlnit era noaptea târziu și um, asta s-a întâmplat acum o săptămână. Ce pot să vă spun? Pot să vă explic acum care sunt ultimele, ultimele evenimente. Pentru că v-am promis să vă informez despre ceea ce se întâmplă. Mai întâi aș dori să mulțumesc colegilor care m-au ajutat mai ales domnul președinte Lenem, domn Lichtenberger și toți cei care au participat la negocieri. Dragi colegi, vă mulțumesc tuturor și mulțumesc tuturor celor care mi-au ușurat munca, deși e vorba de o muncă destul de grea. Și aș dori să mulțumesc și președinției belgiene, care a contribuit foarte mult la succesul acestui text. Tratatul de la Lisabona va fi întărit cu siguranță prin acest document și uh, o situație aproape imposibilă, iată că a ajuns până la urmă la o soluționare prin obținerea unui uh, compromis. Și iată că am reușit să obținem și flexibilitatea de care aveam nevoie. Prioritatea noastră, din punctul de vedere al comisiei noastre, a fost ca această legislație să se bazeze pe tratat și să-l respecte ad literam. Bineînțeles, au mai fost abordate și alte chestiuni importante. Există evenimente importante în aceste domenii, unul dintre ele fiind uh, contextul din punct de vedere constituțional, deci situația Parlamentului și poziționarea acesteia în tabloul complet, apoi echilibrul interinstituțional, un alt punct, apoi un al doilea punct care este destul de evident, având în vedere că au fost formulate mai multe sugestii din partea comisiilor competente. Împreună cu colegii am încercat să colaborăm, să discutăm aceste puncte, aceste sugestii și am reușit să le parcurgem și să adăugăm foarte multe puncte la acest text. Oricum, a fost o negociere grea. Deci, primul punct este alinierea competențele Parlamentului, indiferent dacă e vorba de acte delegate sau acte de implementare. Am specificat acest lucru printr-o frază care a fost adăugată. Aici nu e vorba doar de regulamente, ci e vorba și de declarațiile și de textele emise de la comisie și v-aș sugera să aruncați o privire la această parte a textului. Pentru că în a, prin acest text, Comisia se angajează să opereze această aliniere cât mai repede posibil, lucru care nu s-a făcut înainte. Al doilea punct este dreptul de uh, supraveghere, de monitorizare. Uh, există domenii în care Parlamentul nu avea prea multe de spus, însă ceea ce noi am reușit să obținem în aceste negocieri este ca și Consiliul și Comisia să recunoască înscris, printr-un angajament înscris, că am putea utiliza cam aceleași proceduri care existau înainte de uh, comitologie, chiar dacă în anumite cazuri acest lucru nu este prevăzut. În orice caz, tratatul nu refuză o astfel de uh, opțiune. Apoi, am obținut și o clauză de revizuire, uh, ceea ce înseamnă că dacă sunt probleme, dacă sunt nemulțumiți, uh, Uh, în ceea ce privește munca noastră de zi cu zi pe baza acestui regulament, atunci putem să-l revizuim pentru a obține o versiune mai bună. Cel de-al patrulea punct, mai multe comisii au formulat o cerere specifică în acest sens și anume programele financiare și implicațiile bugetare. Uh, a fost o îngrijorare mare pentru Comisia DEVE, pentru Comisia INTA, pentru AFET. Noi știți că ne aflăm într-o luptă o luptă destul de grea cu Consiliul pe această temă și dorința mea a fost nici să nu blochez regulamentul, dar nici să nu pun în pericol acele negocieri, în așa fel încât acestea să fie un negocieri de succes. Și ultimul punct, uh, am reușit să ajungem până la el pentru că a fost ultimul de, uh, punct din discuții, nu există o referire în text la instrumentele financiare referitoare la anumite țări. Am reușit să eliminăm acest lucru din text și am obținut astfel uh, această flexibilitate datorită președinției belgiene. Iată, dragi colegi, cum stau lucrurile. Am fi putut să fi adoptat deja acest document sub președinția spaniolă și l-am fi avut deja la dispoziție, dar n-a fost cazul. Uh, Până la urmă, președinția belgeană a fost una mai de succes în sensul că a deblocat anumite subiecte. Dar imaginați-vă, dragi colegi, dacă trecem printr-o a doua lectură uh, asupra acestui text, vom mai avea nevoie de încă, cine știe, 18 luni până când vom reuși să ajungem iar la o versiune acceptabilă pentru toată lumea. Deci eu cred că această versiune, acest document dă dovadă de răspundere, de simț de răspundere și Vă asigur, dragi colegi, că acest document se bazează pe prevederile tratatului. Există toate garanțiile necesare și în acest sens aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care m-au ajutat să ajung la un compromis. Totul se află în fața ochilor dumneavoastră și în fond avem un mare amendament de compromis. Sunt foarte bucuros să pot propune colegilor acest document. Uh, vreau să amintesc faptul că e vorba de o chestiune, de un dosar orizontal. Nu putem spune că e doar raportul meu, ci e un, un raport ca urmare a unei conlucrări. De aceea v-aș ruga să facem în așa fel încât Parlamentul să adopte acest regulament cât mai repede posibil, pentru că el ne va da posibilitatea să obținem foarte multe lucruri. Sper să încheiem acest proces de adoptare până luna decembrie și să îl avem gata pentru implementare. În final, câteva cuvinte. Aș vrea să mulțumesc uh, Maria Jose care a contribuit foarte mult la acest document, uh, deja încă de pe timpul convenției. E un subiect care i-a fost foarte drag și foarte important și ei și pentru ea și s-a implicat încă de la bun început, încă din momentul în care a apărut ideea și până când s-a ajuns la un rezultat concret uh, vizibil. A fost o plăcere să lucrez cu ea a făcut o muncă deosebită și nu pot decât să-i mulțumesc din suflet pentru sprijinul său. Vă mulțumesc, doamna Rechner, vă rog. Da, data trecută în uh, Strasburg au fost uh, exprimate anumite îngrijorări din partea unor uh, altor comisii. Cu toate acestea, toate au, s-au depus toate eforturile pentru a um, rezolva acest uh, dosar. Deci, de aceea, um, în momentul uh, uh, în care grupul meu va, va vota pentru, trebuie să ținem cont de seama că acest lucru nu înseamnă că acea situație se va întâmpla și în plenară, ci dorim să profităm de următoarele săptămâni pentru a discuta din nou toate aceste probleme doamna Lichtenberger și apoi îmi voi exprima și eu poziția, domnul președinte. Vă mulțumesc. Experiența pe care am avut-o cu aceste ă, dosare, cu acest dosar care se referă la modul de funcționare a Parlamentului, ă, a fost întotdeauna influențată de Uh, dezinteresul uh, celorlalți uh, colegi, atâta vreme cât s-au purtat negocierile și până în momentul în care acestea s-au apropiat de final. În acel moment, tot mai mulți s-au interesat de aceste aspecte. Deci, din păcate, aceasta a fost regula. Abia la sfârșitul negocierilor reacționează și oamenii la informațiile pe care le au și apoi nu uh, receptează întreg textul, ci se concentrează doar asupra unor părți. Aceasta este o, pro- o problemă și o dificultate. Și un alt aspect, acest proces va fi atât de bun, uh, va avea o calitate atât de mare, cum va fi și calitatea primelor cazuri uh, pe care le vom uh, trata. Dacă sunt prevăzute aici drepturi și Parlamentul nu se va folosi de ele, uh, atunci vom avea o problemă. În uh, Austria se vorbește despre Constituție și despre Constituția uh, reală. Este vorba de drepturile pe care le ai și drepturile uh, pe care le, de care beneficiezi și pe care le folosești. Și și eu am fost, am participat la convenție și uh, m-a interesat foarte mult uh, acest uh, proces și de aceea pentru mine a fost atât de important să negociem toate detaliile acestui dosar, dintr-un simplu motiv. În Consiliu se desfășoară în acest moment o luptă pentru putere și aici se, se încearcă um, să nu se încearcă ca drepturile uh, Parlamentului să nu poată fi exercitate așa cum se prevede în tratatul de la Lisabona. Acest lucru înseamnă că pentru noi evaluarea întregului complex este foarte importantă și foarte necesară. Și pe noi ne interesează să um, ajungem la uh, pași înainte și nu la pași înapoi în acest uh, dosar. Și trebuie să spun că în majoritatea cazurilor din trecut în care ne-am bazat pe comitologie, în aceste cazuri uh, s-a ajuns la o situație mai bună. În ciuda um, opoziției care a fost manifestată din anumite părți din, uh, de anumite părți din Consiliu. Deci de aceea consider că într-adevăr am reușit să ajungem la anumite progrese și îmi pare rău că a durat 8, am avut nevoie de 18 luni pentru acest lucru, o perioadă foarte lungă. Um, însă nu cred că a fost posibil să ajungem la un rezultat mai devreme. Și acum, în ceea ce privește alineatele la care s-a referit Comisia Agri, Cred că putem să spunem că îngrijorările exprimate de Comisia Agri uh, nu mai au fost uh, înlăturate în acest moment. Și desigur pot să spun și eu că și grupul uh, nostru politic va discuta <laughs> foarte intens această temă, deoarece și în grupul nostru politic oamenii încep să se intereseze de această temă în diferitele comisii. Însă sunt uh, încrezătoare că putem să facem acest lucru cât mai uh, repede și doresc să-i uh, mulțumesc domnului raportor care a fost un partener de negocieri foarte bun. Vă mulțumesc, domnul președinte, și um, și mie mi s-a și mie mi-au scris uh, doi uh, colegi din uh, conferința din, dintre președinții de comisii și cred că, într-adevăr, îngrijorările exprimate au fost uh, înlăturate, mai ales în ceea ce privește îngrijorările exprimate de Comisia DEVE față de instrumentele financiare și uh, îngrijorările uh, exprimate de Comisia AGRI. În ceea ce privește aceste îngrijorări, există această comisie a, a comisia în ceea ce privește alinierea. Îngrijorările Comisiei DEVE nu sunt justificate, deoarece acest regulament nu spune ce este un act de implementare și un act de, uh, de un act de, delegat. În acest uh, regulament este reglementat pur și simplu procesul. Deci hotărârea dacă este vorba de un act delegat sau un act de implementare este luată de uh, cel care dă legea. Și acest lucru pur și simplu nu s-a înțeles în foarte multe discuții și cred că trebuie să explicăm acest lucru foarte clar în comisii și singurul punct uh, unde va fi nevoie de o hotărâre politică cred că se referă la domeniul politicii uh, externe, comerțul exterior. Oricum, uh, situația uh, nouă cu acest regulament este oricum mai bună decât situația care, pe care am avut-o până acum. Deci, restul aspectelor nu sunt uh, aspecte politice și toate aspectele sunt clarificate din punct de vedere juridic prin ceea ce privește îngrijorile exprimate de Agri, prin această declarație clară a Comisiei. Domnul Masterca. Děkuji, pane předsedo, řekl jste, že se vyjádřil Mulțumesc. S-a spus că toate grupurile politice și-au exprimat părerea. Iată că mi exprim și eu, ultimul. Și eu am fost la acea conferință a președinților și nu am sprijinit uh, tratatul de la Lisabona, eu și grupul meu politic. Totuși, vreau să-i mulțumesc raportorului pentru că a făcut atât de multă muncă într-o perioadă atât de scurtă de timp. Cred că noi toți uh, avem o responsabilitate comună și trebuie să deschidem ușa înainte pentru progres. Nu putem da înapoi, așa că sprijin propunerea. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Cred că acum putem uh, trece la uh, votare. De fapt, este vorba de o votare în bloc în ceea ce privește pachetul de Uh, compromis. Deci, cine este pentru pachetul de compromis? Să ridicăm mâna. Cine este împotrivă? Nimeni? Abțineri? O abținere? Deci se adoptă în această formă. Ajungem la votul uh, final în ceea ce privește propunerea comisiei. Cine este pentru? Să ridicem mâna, vă rog. Cine este împotrivă? cine se abțină, o abținere, văd din nou, se uh, adoptă din nou. În ceea ce privește propunerea pentru rezoluția legislativă, cine este pentru, cine este împotriva, abțineri, o abținere din nou. Deci este adoptat. Felicitări, uh, domnule Sayer. Ok, dann habe ich jetzt den Kollegen. Acum are cuvântul domnul Berlinger. O să vă cer scuze că intervin uh, acum abia, dar vreau să-mi exprim și eu sprijinul față de ceea ce a spus Evelyn mai devreme. Această dezbatere durează de ceva vreme și ea s-a soldat cu un consens destul de mare în comisia noastră, așa cum a arătat și votul de adineauri. Totuși, știm că în afara comisiei noastre nu există un astfel de consens puternic. Am discutat cu reprezentanți din comisii importante care au venit aici și care ne-au transmis o părere foarte îngrijorată și destul de diferită față de a noastră în legătură cu prerogativele Parlamentului post-Lisabona. Deci, dați-mi voi să spun că grupul socialiștilor și democraților din care fac parte va discuta această problemă săptămâna viitoare. Atunci când Evelyn a ridicat această chestiune legată de votul de astăzi, vot prin care nu ar trebui să anticipăm uh, decizia întregului grup cu reprezentanții tuturor comisiilor. Ei bine, ea probabil că vrea să spună că hotărârea pe care o luăm uh, în plenară va depinde de poziția grupurilor politice. Și știu că există o contradicție cu uh, pozițiile individuale. Cert este că organismele din afara acestei comisii sunt împotriva propunerii. Și acest lucru a reieșit. A fost clar că și noi trebuie să încercăm să ne modificăm uh, atitudinea. Sigur, acum uh, pur și simplu îmi exprim o opinie și mi-arăt respectul față de celelalte opinii care există. Nu înseamnă că le cred sau că le preiau. Însă Evelyn, ca lider de grup, a spus acest lucru și uh, cred că era bine să semnalez. Vă mulțumesc, domnule Berlinger, și uh, înțeleg uh, argumentele dumneavoastră și sunt uh, optimist că vă veți impune punctul de vedere în grupul politic în săptămânile care urme- urmează. Acum ajungem la punctul referitor la uh, dreptul de informare în anchetele uh, penale procedurile penale. Domnul Albrecht. Vă mulțumesc, domnule uh, președinte. În ceea ce privește drepturile învinuiților în procedurile penale, este vorba de acea letter of rights, uh, în care act referitor la drepturi. Și um, aici este foarte important programul declarația de la Tampere și programul de la Stockholm în care s-a stabilit că pe lângă recunoașterea reciprocă și pe lângă măsurile um, um referitoare la schimbul de uh, dovezi în cadrul colaborării polițienești, um, trebuie să existe și o armonizare în domeniul drepturilor uh, învinuiților și în domeniul uh, procedurilor uh, penale și această scrisoare a drepturilor care a venit din partea Comisiei trebuie văzută în uh, colaborare cu planul de acțiune pe care um, l-am hotărât um, de curând și care se referea la uh, traducere și interpretare în cadrul uh, proceselor din instanță. Și um, sarcina noastră este de a formula o, um, un aviz pe care să-l transmitem Comisiei pentru Piața Internă unde eu sunt uh, responsabil din partea grupului uh, meu politic și unde doamna Zipăl este uh, raport, raportor, am aflat că nu avem foarte mult timp la dispoziție și în ceea ce privește avizul Comisiei Juri, acesta trebuie adoptat relativ repede și trebuie să vedem atunci când va fi posibil să redactăm acest aviz și când uh, putem să-l adoptăm înaintea uh, calendarului care este deja stabilit în Comisia Libă. Și de aceea doresc să-l întreb pe domnul președinte când ar fi posibil acest lucru între uh, pauza de iarnă și mijlocul lunii ianuarie. Cred că va fi dificil, însă cred că ar fi foarte bine dacă am reușit acest lucru deoarece am putea atrage, atrage atenția uh, asupra unui aspect în calitatea noastră de comisie jurii, care pentru noi un aspect foarte important în ceea ce privește propunerea legislativă, Deci este, uh, este bine să verificăm și să ne asigurăm că toate drepturile învinuiților sunt uh, incluse în această scrisoare a drepturilor este foarte important să nu fie omis uh, nimic aici și de aceea este foarte important să analizăm acest lucru în uh, această comisie. Lipsește uh, poate vreun drept procedural? Um, există sisteme juridice care se contrazic și un, astfel ajung la un alt punct foarte important. Este vorba de faptul că această scrisoare a drepturilor este amintită într-o, într-o foaie de parcurs care va dura câțiva ani și um, în cadrul acestui proces trebuie să fie armonizat uh, dreptul material și trebuie să includă, aici trebuie să fie inclusă această scrisoare uh, de drepturi. Deci ar fi bine să există o clauză de revizuire, o clauză uh, flexibilă. Deci să ne asigurăm că este vorba de un proces care poate fi um, revizuit. Și desigur ne dorim această armonizare în cadrul uh, procedurilor penale, însă acest proces de armonizare trebuie să fie și unul uh, flexibil. Și acest lucru este important deoarece vedem că în cadrul uh, eforturilor depuse actuale în ceea ce privește mandatul de arestare european, se dorește să existe o bază comună pentru uh, standarde în anumite domenii, pentru ca recunoașterea reciprocă să fie uh, recunoscută în continuare și, și pentru ca uh, sistemele juridice să poată fi armonizate. Și de aceea, propunerea mea ar fi ca în Comisia Jurii să avem posibilitatea să analizăm în uh, detaliu dacă toate standardele de uh, procedură sunt incluse în această scrisoare, letter of right, scrisoare de drepturi din uh, partea Comisiei. Cred că există un standard foarte bun, ca de exemplu, înaintea acestor uh, discuții au fost îmbunătățite, de exemplu, dreptul la tăcere, care există, desigur, în, în multe state membre, însă poate ar trebui să uh, să cerem Comisiei Libe să ne lase timp până la sfârșitul uh, um, lunii ianuarie pentru a analiza uh, mai mult acest aspect de, legat de flexibilitate. Deci aceasta ar fi propunerea mea și m-aș bucura dacă există um, opinii din partea dumneavoastră din acest punct de vedere. Vă mulțumesc. Pentru a răspunde la întrebarea tehnică, secretariatul îmi spune că um, avem nevoie de uh, proiectul de raport deja la sfârșitul uh, săptămânii viitoare. Deci, la următoarea ședință am putea stabili atunci uh, termenul pentru amendamente și pot să vă spun că din experiența mea Uh, disponibilitatea Comisiei Libe de a accepta o cerere din partea noastră de amânare nu este foarte mare. Doamna McCarthy, vă rog. Um, yes, well, I mean, I think... Mulțumesc, domnule președinte. Cu siguranță că această nouă procedură și aceste noi drepturi de informare sunt binevenite. Dragi colegi, aș uh, vrea să vă amintesc aici o comunicare, un comunicat de presă din partea Comisiei E vorba de ca, un caz concret. Uh, e vorba de o persoană care habar n-are de ce a fost uh, arestată, habar n-are de ce anume este învinuită, nu înțelege despre ce e vorba, nu are traducere, nu are posibilitatea să se adreseze unui avocat, să afle despre ce e vorba, nu are dreptul să facă apel la un interpret și e o adevărată dramă. Da, poate credeți că e o dramă care se vede numai la televizor, însă e o dramă reală. Și știu că polițiștii se confruntă cu astfel de situații. Uh, polițiștii Aleșii de la mine din circunscripția electorală efectiv se află deseori în astfel de situații. Uh, există astfel de situații în Ungaria, spre exemplu. O persoană care a fost închisă, uh, a fost aruncată în închisoare, o închisoare de maximă siguranță și care habar n-avea despre ce e vorba, a avut Uh, posibilitatea să discute și să afle doar două, în două minute despre ce este vorba, bineînțeles fără interpretare în spaniolă și așa mai departe, în timp ce polițistul a plecat, a plecat uh, la, să, să bea o cafea. Apoi a fost extradată din, uh, din Ungaria, nu a primit niciun fel de documente în limba sa pe care să o poată înțelege, deci a semnat niște documente pe care habar n-avea despre ce era vorba în ele și uh, până la urmă au trebuit abandonate toate acuzele pentru că nu exista niciun temei pentru a acuza acea persoană, pentru a o învinui. Uh, de aceea, plecând de la toate aceste cazuri concrete, nu pot decât să salut această propunere și mă bucur de faptul că există astfel de drepturi care vor fi acordate uh, cetățenilor. Și știu că au existat dificultăți în propria mea circunscripție electorală pe această temă, dar cu siguranță că există nu numai la noi, ci și în multe alte părți din Europa. Cu toții ne dorim procese echitabile în care drepturile să fie respectate. Și pentru asta, trebuie să putem spune cetățenilor că le apărăm drepturile uh, fundamentale în aceste domenii. Doar astfel vom apărea ca fiind credibili în calitate de Uniune Europeană, în calitate de legiuitor, în calitate de Parlament European. Trebuie să explicăm oamenilor cât de urgent este un astfel de document, să explicăm colegilor, pentru că e adevărat că există anumite lipsuri, anumite neajunsuri în acest domeniu. Bineînțeles, împărtășesc uh, împreună cu raportorul faptul că avem nevoie de acest document cât mai repede posibil, să vedem cum putem întări aceste drepturi. Uh, noi avem de foarte multe ori uh, documente legislative care sunt adoptate și până la urmă revine în sarcina statelor membre să le aplice și nu întotdeauna le aplică mm, pe deplin. Deci e vorba de drepturi fundamentale care trebuie neapărat apărate. <coughs> Pardon, președinte. Mai caz, domnule președinte, intervin. Uh, cer scuze, Arlen. Într-adevăr, ce doream eu să spun? Uh, în ceea ce privește exemplul Spaniei, într-adevăr, se poate întâmpla se poate întâmpla să existe anumite, știu eu, nereguli comise de autorități, de poliție, de, știu eu, însă asta nu înseamnă că dreptul penal uh, spaniol nu este uh, uh, bine redactat, așa cum părea să spună doamna McCarthy. Eu sunt penalist și pot să vă spun că dreptul penal în Spania are toate prevederile necesare și uh, nu poate fi pus sub semnul întrebării. Vă mulțumesc și pot să confirm că această problemă nu se rezumă doar la Spania, peste tot este la fel. Uh, domnul Mauro din partea Direcției Generale pentru Justiție, vă rog. Yes, thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, uh, țin să mulțumesc uh, pentru intervențiile tuturor și în special domnului Albrecht. Dumneavoastră ați ilustrat foarte bine care este scopul acestei măsuri din foaia de parcurs și anume de a informa cei care sunt vizați de proceduri penale. Acum, sigur, acest document este uh, sub examinarea Parlamentului European. Dați-mi voie să-mi exprim recunoașterea, recunoștința pentru uh, buna cooperare pe care am avut-o până acum și care cred că ar trebui să constituie un model pentru viitoarele negocieri. Pentru că, iată, în doar câteva luni am reușit să adoptăm prima, prima directivă nu doar în domeniul drepturilor procedurale, ci uh, directivă ce privește dreptul penal în ansamblu. Deci, uh, cred că trebuie să ne asumăm meritele și uh, vă mulțumesc pentru că ați facilitat acest lucru. Acum, în ce privește textul nostru, într-adevăr, propunerea este despre dreptul la informare. Există mai multe serii, seturi de drepturi la informare. Atunci când vorbim despre proceduri penale, noi, vorbim despre cel puțin trei tipuri de drepturi. Primul este dreptul la informare în legătură cu propriile drepturi. Deci, dacă avem uh, un suspect sau uh, un uh, acuzat, un învinuit, el trebuie să primească informații cu privire la drepturile sale. Iar în articolul 4 din propunere spunem că acest lucru trebuie făcut în scris atunci când individul e arestat. Deci, un individ sau o persoană arestată se află prin definiție într-o poziție mult mai vulnerabilă decât un părât care este sub anchetă, dar nu este închis. Noi vrem să ne asigurăm că persoana primește informații înscris despre drepturile sale. Și apoi, la articolul 3, mai este o altă categorie de drepturi și, într-adevăr, e bine să avem o abordare sistemică asupra lor și să ne asigurăm că acest catalog de drepturi este cât mai complet posibil. Suntem dispuși să lucrăm pe această temă și scopul nostru este același ca și al dumneavoastră. Vrem să avem un document cât mai complet al acestor drepturi. Apoi, informații referitoare la acuzații, la învinuirea adusă. Pentru că, așa cum spuneați, doamnă Măcar, și atunci când se face o intervenție în forță, persoana respectivă trebuie să poate fi informată imediat despre natura acuzației aduse și citesc, de fapt, articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. De fapt, noi nu începem de la zero, avem o bază comună, și anume Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care obligă toate statele membre ale Uniunii Europene. Însă această convenție nu este suficientă și trebuie să avem legislație suplimentară ca să o completăm. A doua categorie de drepturi include dreptul de a primi informații cu privire la acuzațiile ce se aduc, de ce te afli arestat, de ce ești în detenție sau de ce ești urmărit penal. Al treilea tip de drepturi include uh, dreptul um, de acces la propriul dosar, articolul 7. La finalizarea fazei de anchetă, orice persoană are un drept atunci când el urmează să fie trimis în instanță, are deci dreptul să aibă acces la propriul dosar, la toate informațiile ce sunt cuprinse în acel uh, folder, în acel, acea mapă, pentru că astfel ne asigurăm că persoana respectivă își poate întocmi o apărare bună. El, dacă se reprezintă singur, sau uh, avocatul său. și pentru că doamna McCarthy a vorbit despre un caz ce implica un mandat european de arestare, da, știm, uh, uh, Comisia Europeană s-a și gândit la aceste lucruri și cred că ar fi bine să vă atrag atenția spre faptului că această propunere, ca și măsura A, nu se mai aplică procedurilor ce implică un mandat european de arestare. Vrem să aplicăm acele cazuri care nu sunt uh, tratate drept uh, cazuri penale în statele de executare. Iar uh, Convenția Europeană nici nu se aplică la punerea în aplicare a mandatului de arestare, așa cum nu se aplică nici la procedura de extradare. Deci, iată că acolo a existat un vid juridic și am vrut să ne asigurăm că aplicarea unui mandat european de arestare este însoțită de aceleași uh, mecanisme și garanții care se aplică procedurilor penale de obicei. Așa că vă mulțumesc, doamna McCarthy, pentru că ați atras atenția asupra acestei situații. Suntem absolut convinși că trebuie să includem, să acoperim și mandatele europeană de arestare, atât în statele cele limit, ci uh, și cât în cele care le pun în aplicare. Trebuie să facem acest lucru pentru că altfel vom genera costuri enorme pentru sistemul de justiție în genere pentru că nu vrem să existe abuzuri ale justiției ele trebuie să fie limitate la cazuri excepționale. Și atunci când ne gândim la costuri punerii în aplicare acestor măsuri, pentru că punerea în aplicare este crucială, acum și pe viitor, e bine, în ce privește costurile, statele membre trebuie să se gândească și la economiile pe care le fac, pentru că vor exista mai puține deferiri la CEDO și uh, astfel Uh, știm că se, se uh, fac economii, pentru că CEDO de multe ori dă hotărâri în favoarea indivizilor care au fost nedreptățiți. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Vă mulțumesc. Uh, cred că Albrecht va scrie cât mai rapid raportul. Doamna McCarthy, pe scurt. Da, foarte pe scurt. Am vrut să fiu foarte clar față de colegul meu. Nu este Uh, vorba de un aspect legat doar de un stat membru. Um, poliția din Regatul Unit mi-a spus că li s-a cerut să aresteze pe cineva pe uh, baza uh, mandatului european de arestare pentru că a furat un, o găină din, dintr-un, dintr-un magazin. Uh, deci nu ne referim doar la Spania și la Ungaria, acest lucru se întâmplă peste tot în cele 27 de state membre și cred că este momentul să ne ocupăm de aceste uh, probleme. Um, în concluzie, am dorit să mă refer foarte scurt la aceste puncte și să spun că este foarte important ca Parlamentul European să exprime foarte clar că nu este o situație care poate fi acceptată. Nu putem accepta că trebuie să ajungi uh, în instanță până la Strasburg pentru a vedea că nu se respectă toate prevederile Convenției uh, referitoare la drepturile uh, omului în Europa. Deci, foarte important este să vedem cum putem transpune um, prevederile din Convenția Europeană a Drepturilor Omului în legislația uh, actuală. Și aceasta este și sarcina noastră în calitatea uh, Um, în calitate a noastră de uh, aleși și uh, trebuie să arătăm acest lucru foarte clar de la început și eu voi încerca acum în următoarele uh, zile să lucrez la acest aviz din partea comisiei noastre. Voi încerca să elaborez un aviz scurt și clar și uh, poate în data de 16, poate nu, nu, vor, nu vor exista toate versiunile lingvistice, însă put, uh, vom putea lucra poate pe aceste versiuni pentru a avea acest aviz cât mai uh, rapid. Vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare colaborarea care va urma. Vă mulțumesc, spune domnul uh, președinte. Ajungem la punctul 15 pe care putem să-l amânăm și doamna este, domnul, este acord cu acest lucru. Și acum pot să-l salut pe domnul director general de la DG Justiție, Um, este vorba de doamna uh, Françoise uh, Lebay. Este onoare să, uh, că vă aflați în rândul nostru astăzi și um, aveți cuvântul acum. Well, thank you very much, Sharon, and thank you for... Mulțumesc, domnule președinte, și țin să vă mulțumesc pentru invitație. Este o plăcere pentru mine să fiu astăzi în um, fața dumneavoastră în calitate de director general al DG Justiție și să am ocazia să discut cu dumneavoastră uh, anumite subiecte în cazul în care uh, există nevoi în acest domeniu. Bineînțeles, dumneavoastră vă consacrați uh, subiectelor și dosarelor legate de justiție și exact asta își dorește și uh, și-a dorit și Comisia, să ne tratăm mai bine aceste dosare în momentul în care a uh, separat cele două portofolii, afaceri interne și justiție. Uh, anul viitor, domnule președinte, încă de la bun început, va trebui să uh, organizăm o cooperare și mai strânsă între direcția noastră generală și comisia dumneavoastră, pur și simplu pentru că începerea de la 2011 uh, justiția va reprezenta un subiect deosebit de important și vom avea un an plin uh, în materie de calendar, de agenda, de adoptări, a noilor texte, a noilor propuneri ale comisiei. Deci uh, vom fi cu siguranță împreună foarte ocupați. Dați-mi voie să mă refer la câteva propuneri care se află deja pe masa de discuții și să vă fac o scurtă prezentare a noutăților, uh, lucrurilor noi care vor apărea în următoarele luni pe agenda de lucru. Subiecte de actualitate care se află deja pe masa de discuții. Două propuneri. Legea aplicabilă uh, pentru divorțuri și sunt încântată să vă spun că vineri, la Consiliu, în principiu, ar trebui să obținem un acord pe această temă, în așa fel încât să avem o cooperare um, întărită între statele membre. Există 14 state membre care participă la acest instrument și care sunt de acord să își întărească cooperarea în chestiunile legate de divorț. Și dacă acest lucru se confirmă vineri, bineînțeles, va reprezenta un element deosebit de pozitiv, un semn pozitiv, semnal pozitiv, și anume că există această dorință din partea statelor membre de a colabora. Cel de-al doilea punct pe care doream să-l uh, menționez este regulamentul legat de moșteniri și succesiuni. Noi am făcut o propunere pentru a uniformiza regulile și legea aplicabilă, uh, utilizând deci ședința uh, obișnuită ca fiind singurul element, singurul criteriu ce trebuie luat în considerare. Și în acest sens am dorit să ne bucurăm de sprijinul Parlamentului European uh, care împărtășește această dorință de a găsi uh, regulamente care să servească cât mai bine interesele cetățenilor. Iar pentru aceste două propuneri ar fi foarte bine dacă am reușit să uh, avansăm. Acum, ce ne așteaptă din partea Comisiei în lunile ce vor uh, urma? Primul subiect este revizuirea pachetului uh, legislativ Bruxelles 1. Aș dori să mulțumesc uh, în special domnului Zvifka pentru rezoluția pe care ați adoptat-o în septembrie pe această temă. Iar comisia, în principiu, ar trebui să înainteze o propunere dacă, uh, în decembrie, poate, sau dacă nu în ianuarie, deci, deci chiar luna aceasta, până la sfârșitul anului, o propunere pentru că e un subiect care cu siguranță va fi unul deosebit de uh, important în lunile ce vor urma. Cel de-al doilea aspect, al doilea subiect în care în principiu va trebui să înaintăm o propunere, comisia va trebui să înainteze o propunere, uh, efectele căsătoriei asupra parteneriatului autentificat și asupra căsătoriei. În principiu asta ar trebui să fie adoptat la începutul anului 2011 tocmai pentru a fi siguri că sunt uh, garantate libertățile fundamentale în ceea ce privește libera circulație și că nu există consecințe negative ale parteneriatului înregistrat și asupra căsătoriei în ceea ce privește patrimoniul. Bineînțeles, acest subiect este încă în discuție. Dați-mi voie acum să menționez Uh, și recuperarea datoriilor transfrontaliere. Un subiect uh, diferit, dar important, care este important nu numai pentru cetățeni, ci și pentru a întări piața internă europeană. Comisia salută uh, inițiativa, raportul dumneavoastră de proprie inițiativă pe marginea acestui subiect și aș dori să mulțumesc în mod special uh, doamnei McCarthy, raportor pe documentul de lucru. Bineînțeles, împărtășim îngrijorările care au fost deja exprimate în acest document în ceea ce privește utilitatea procedurilor și faptul că e nevoie de anumite uh, clauze de salvgardare tocmai pentru a proteja cetățenii de astfel de datorii. Un alt aspect pe care doream să-l menționez și care este foarte important din punct de vedere al dreptului familial, consultarea publică în ceea ce privește accesul la uh, documente oficiale. Uh, există foarte mulți cetățeni europeni care circulă dintr-un stat membru în altul Uh, e o cifră pe undeva în jur de 10 milioane de persoane și liber accesul la documente, posibilitatea de a avea această liberă circulație a documentelor reprezintă un drept fundamental pentru acești cetățeni. De aceea încercăm în propunerea care va fi înaintată mai târziu, după ce vom fi încheiat consultarea publică pe această temă, vom încerca deci să venim cu o propunere uh, care să simplifice în mod substanțial și să ușureze în mod substanțial uh, viața acestor cetățeni care încearcă să se instaleze, să lucreze, să meargă în alte state membre. Cu siguranță vom veni cu o propunere pe această temă cel mai târziu în 2013. Acum, un subiect total diferit. Uh, e vorba de directiva pentru protecția consumatorilor. E o dezbatere foarte aprinsă, de actualitate. Și Comisia, cu siguranță, a fost foarte ambițioasă în propunerea sa inițială. Apoi am văzut proiectul de raport din partea IMCO pe această temă care cu siguranță este un compromis interesant. Dar dați-mi voie acum să mă refer la un subiect foarte interesant pentru comisia dumneavoastră și anume formarea judiciară, specializarea. E un subiect deosebit de important. Noi ne dorim să lansăm o inițiativă în acest sens după cum știți, programul de la Stockholm ne cere să uh, formăm 15% 50% din personalul judiciar să fie format până în într-un viitor apropiat, ceea ce înseamnă în jur de 600 de mii de oameni. Deci, pentru a face acest lucru, e nevoie de soluții noi, inovatoare. Trebuie întâi să vedem ce s-a făcut până în prezent, care cu siguranță a fost o metodă de lucru deosebit de interesantă, dar care nu răspundea într-adevăr la aceste ambiții, la aceste uh, uh, provocări. Uh, bineînțeles, putem instaura un fel de program Erasmus pentru judecători Trebuie totuși să facem acest lucru și să ne asigurăm de faptul că toate profesiile legale, judiciare, care participă la aceste uh, uh, programe, avocați, judecători, dar și alții, să poată beneficia de această formare. Apoi, am fi, ar fi foarte interesant să avem și avizul dumneavoastră pe acest uh, dosar. Pentru că este foarte greu, după părerea noastră, să antrenezi direct 600.000 de oameni, să-i formezi uh, de la Bruxelles. Uh, nu știu dacă există vreo cale ideală de a face acest lucru. De aceea vom fi recunoscători să vedem dacă am putea colabora, să vedem, să ne bazăm mai întâi pe ceea ce există deja, colaborarea dintre academii, dintre institute, dintre barouri și așa mai departe și am putea eventual să ne bizuim pe sistemul existent și să-l întărim, să-l suplimentăm. Doresc să mulțumesc domnului Berlinger uh, pentru angajamentul său în acest uh, subiect. E adevărat că e un subiect deosebit de important și vom veni cu propuneri um, în cursul anului următor. Acum dați-mi voie să mă refer la un alt subiect care cu siguranță vă interesează foarte mult, e dreptul contractual european. E vorba de o inițiativă majoră în care, uh, asupra căreia Comisia lucrează cu multă fermitate și hotărâre și entuziasm pentru a se asigura că va reprezenta de fapt un factor de simplificare pentru întreprinderile europene care își doresc să Uh, acționeze și în alte state membre. E adevărat că situația pe care o avem acum, această situație de fragmentare, de fărămițare a dreptului contractual, pentru că fiecare stat membru are propriile sale prevederi. E bine, acestea sunt prevederi care pot să convină, poate știu eu, până la 99% din IMM-uri, din întreprinderile din uh, Europa. Ideea este că ne dorim să simplificăm lucrurile, să ușurăm viața IMM-urilor. Bineînțeles, consacrăm multă energie acestui dosar, am instituit și un grup de experți pe această temă. Încercăm să vedem și care este opinia tuturor părților implicate, să avem o, o gândbală, să vedem uh, care este și opinia IMM-urilor și mai ales a întreprinderilor foarte mici, în așa fel încât să avem o abordare extrem de pragmatică și practică a subiectului. Știm că e un subiect uh, destul de spinos, complicat, dar suntem de părere că dacă vom reuși să găsim o soluție uh, care să rezolve problema fărâmițării dreptului contractual, cu siguranță că acest lucru va fi în beneficiul atât al consumatorilor cât și al IMM-urilor. După cum puteți vedea, domnule președinte, Uh, e vorba de o agendă de lucru destul de încărcată, uh, iar eu împreună cu echipa mea uh, vom fi extrem de încântați să putem coopera cu comisia dumneavoastră. Știu că această cooperare a fost una fructuoasă înainte. Ne dorim ca ea să continue și ne dorim să o întărim. Vă mulțumesc pentru atenție. Vielen herzlichen Dank für diese umfassende Darstellung. Vă mulțumesc mult pentru această prezentare gener- generoasă, domnul Berlinger. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, tuturor. Mulțumesc, domnule Bai. Eh, di dire l'opinione su due questioni. Aș dori să profit de această oportunitate pentru că vreau să spun și eu, dacă tot m-ați încurajat, ce cred despre câteva dintre aceste lucruri. Poate că m-am plictisit eu de aceste chestiuni, dar uh, aceasta este cultura juridică europeană. Mă bucur că în sfârșit recunoașteți importanța acesteia. Dreptul european și practica europeană prin care încercăm să răspundem la nevoile zilnice ale cetățenilor depind cu toate de formarea unei culturi juridice europene. Profesioniștii din acest domeniu trebuie să înțeleagă ce are Europa să le ofere și că poate să le îmbunătățească viața de zi cu zi, nu doar uh, în unele privințe. În această comisie, noi am uh, adoptat în mod unanim o rezoluție pe care poate domnul director general și o amintește, și anume planul de acțiune pentru programul Stockholm. Iar acolo am pus un accent destul de important asupra culturii juridice și a pregătirii juridice. Nu vreau să zic instruire, pentru că judecătorii nu sunt uh, școlărei care trebuie să meargă acolo să stea în băncuță. E ceva mai complicat de atât. Vreau să-i spun doamnei director general că trebuie să schimbăm ceva în profunzime aici. Deocamdată ceea ce se numește formare sau pregătire este bun și valoros, dar se aplică doar unui procent foarte mic, ba chiar nesemnificativ de juriști. Știu că în această profesie lucrează sute de mii de oameni. Ei bine, dacă doriți să existe sisteme descentralizate, cu un fel de uh, structură prin care cei de la Bruxelles ar fi undeva în vârf, cred că acest lucru nu va funcționa. Eu uh, am fost uh, parte din um, Consiliul Magistraturii din Italia și am fost în Consiliul de Conducere al școlilor de formare. Deci mi se pare că e bine ce faceți, dar mesajul pur și simplu nu se transmite. Cheltuiți o grămadă de bani dar nu puteți să îi luați pe avocați și pe uh, judecători de la activitatea lor cotidiană și să-i formați. Deci aș zice să facem cumva să fie mai ușor ca în practică fiecare avocat să poată vorbi despre formele moderne, fizice și virtuale, formele sau uh, situațiile formale pe care le întâlnesc în cauzele lor. Să vorbească cu colegii. Cred că se poate învăța foarte mult dintr-un astfel de schimb de experiență. Și cred că astfel ar putea să avem o abordare de tip de jos în sus. Știu că unele țări au început astfel de eforturi, de exemplu Olanda. Haideți să lăsăm la o parte ceea ce am făcut până acum, să vedem care sunt condițiile prin care îi putem încuraja pe avocați și pe judecători să-și completeze lacunele din cunoștințele lor juridice. Pentru că există o nevoie urgentă în întreaga profesiune de jurist. Eu, unul, sunt profesor și știu că bursele Erasmus reprezintă o experiență minunată pentru elevii noștri, dar dacă pur și simplu încercăm să transferăm acest tip de program la judecători, cred că abia un număr foarte mic de judecători va putea să beneficieze de Erasmus. Deci cred că avem nevoie de o abordare diferită. Spun asta pe șleau. Noi am votat uh, pentru aceste idei, am vrut că ele să fie transcrise, acum haideți să mergem mai departe. În ce privește dreptul contractelor? Există uh, o tendință de schimbare a opiniei și sigur că această comisie dorește să experimentăm cu codul, poate că nu cod este cuvântul cel mai bun, dar uh, poate că ar fi bine să avem un set de reguli și de orientări armonizate. Dar există și uh, îngrijorări, preocupări. Cred că mai avem nevoie de ceva timp până când toate aceste eforturi vor rodi. Avem nevoie de o abordare specifică, trebuie să găsim niște idei practice despre cum putem să armonizăm cumva drepturile contractelor. Pentru că acesta reprezintă un element foarte important al dreptului modern. Să vă dau câteva exemple. La consumatori. Acolo am făcut mari progrese pentru că, așa cum se știe din raportul lui Diana Wallis, avem câteva idei destul de mature. Și acolo ideea de a-i permite, de a-i lăsa libertatea consumatorului de a alege este mai greu de pus în practică din punct de vedere juridic, însă, firmele pot să o facă. De ce să nu poată face și indivizii? Haideți, deci, să pornim de la această experiență. Sigur că eu nu aș vrea să o încetinim. Însă, cred că ceea ce trebuie să facem este să punem la punct un proces care, odată ce este în mișcare, va genera reforme suplimentare. să nu renunțăm la ideea că acest tip de fragmentare a dreptului contractelor face ca piața internetul nu funcționeze. Domnul Țvifca. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă director general, pentru prezentarea dumneavoastră foarte exactă a programului de lucru. Asta plănuiam și noi în comisia noastră, să procedăm tot cam așa. Eu m-aș concentra pe două lucruri. Mai întâi, regulamentul Roma 3 cu privire la dreptul aplicabil în materie de divorț și separarea juridică. Mă bucur că în sfârșit în Consiliu se va ajunge la un acord final. Noi vom vota asupra acestui raport în comisie mâine și sper să primesc un vot pozitiv. Mai sunt, desigur, câteva mici obstacole, însă sunt uh, pe deplin convins că le vom depăși. Acum aș vrea să pun o întrebare doamnei director general cu privire la acțiunile ce urmează. Din uh, discuțiile noastre, și sunt recunoscător uh, președinției belgiene pentru cooperarea strânsă cu Parlamentul European și cu Comisia noastră, deși uh, este doar o procedură de consultare, mă bucur foarte mult că s-a ținut cont de comentariile și propunerile noastre. Propuneri pe care le-am prezentat Consiliului. În timpul acestor discuții am constatat însă că este absolut necesar să facem un pas înainte – ne confruntăm cu câteva alegeri foarte restrictive în ce privește dreptul aplicabil. Iar uh, când vorbim despre competență, iată, trebuie să modificăm regulamentul Bruxelles 2 în acest sens. Știm că se dorește o evaluare de impact și uh, probabil modificări ale acestui regulament cândva în 2013. Însă, în discuțiile noastre i-am cerut Comisiei să încerce să accelereze acest proces. Și apoi, în ce privește dreptul matrimonial sau uh, dreptul familiei, cu siguranță vom reuși să obținem rezultate mai bune, mai concrete, mai vizibile și mai ușor de acceptat de cetățenii noștri. Sunt foarte bucuros că în decembrie vom uh, înainta o propunere legislativă cu privire la Bruxelles 1. Am uh, revizuit uh, deja această propunere. Parlamentul a adoptat un raport în legătură cu Cartea Verde și mă bucur deci că din ianuarie vom, începe, vom putea începe să lucrăm la amendamentele juridice. Mulțumesc! Herzlichen Dank, Herr Kollege Zwiefka. Vă mulțumesc, uh, domnule Sviesca. Doamna Wallis, vă rog că aveți cuvântul. Uh, thank you very much, uh, President. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Bai, pentru prezentarea dumneavoastră atât de cuprinsătoare. Cu siguranță o să avem la ce să lucrăm în lunile ce urmează. Eu vreau să menționez trei chestiuni. Mai întâi, nu cred că este cineva încântat față de răspunsul pe care îl primim la problema instruirii magistraților și uh, juriștilor. Însă m-ar interesa să aud din partea, de, din partea dumneavoastră modul în care credeți că portarul e-justice și noua tehnologie vor fi folosite pentru a ajuta la formarea juriștilor. Știu că portarul e-justice este un proiect al Consiliului, dar aș vrea să știu uh, în ce măsură și cum se va implica Comisia pe viitor pentru a um, utiliza această platformă. În ce privește dreptul consumatorilor și dreptul contractelor, cred că unii dintre noi uh, consideră că ne aflăm într-o fază mai dificilă în ce privește uh, activitatea privind legea contractelor și directiva privind drepturile consumatorilor. Scopul este însă să facilităm uh, tranzacțiile și comerțul în piața internă. Trebuie să oferim această posibilitate mai devreme și nu mai târziu. Să sperăm că putem să rezolvăm uh, problema directivei serviciilor și legea contractelor. Dar dumneavoastră nu ați menționat un lucru și anume noul entuziasm pe care l-am constatat în legătură cu accesul la justiție și medierea în justiție. Este vorba despre drepturile consumatorilor și uh, pretențiile minore și nu doar ele. Știm că există un document uh, de consultare care se referă la reparațiile colective. Acest lucru ar putea da un nou elan competitivității europene. Și acum să las toate aceste lucruri la o parte și să schimbăm macazul și să vă spun despre o problemă cu care mă confrunt tot mai des. O chestiune ce tinde să devină o problemă în mai multe state membre. În uh, privința regimurilor matrimoniale și a divorțului în special, am constatat că există tot mai multe căsătorii forțate în multe state membre. Rezultatul trist uh, al acestora este că se ajunge în câteva cazuri la formă de violență, iar, la, iar în alte situații chiar uh, deces, sigur, cu concursul altor infracțiuni. După cum știți, avem acum un sprijin în tratatul de la Lisabona și aceste infracțiuni, oricât de delicat ar fi, aduc atingere drepturilor omului. Vă întreb, deci, ce credeți că putem face la nivel european să împiedicăm căsătorile forțate, care, sigur, sunt un rezultat al mobilității sporite în interiorul comunității noastre, și, uh, repet, aceste căsătorii uh, pot avea consecințe nefericite atât pentru uh, femei cât și pentru bărbați. Mulțumesc! Herzlichen Dank, Frau... Vă mulțumesc, doamna de Baila, pe cuvântul. Well, thank you very much, Chair, and thank you. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru toate întrebările care mi-au fost adresate. Domnului Bellinger, în ceea ce privește cultura juridică europeană și sunt de acord cu um, multe lucruri pe care le-ați afirmat dumneavoastră. În primul rând, uh, ideea potrivit căreia um, o, un profesionist din domeniul legal nu ar trebui retrimis pe băncile școlii și nu ne dorim acest lucru și subliniez acest lucru. Eu nu-mi doresc, nu doresc să fac așa, așa, acest lucru. Uh, ar fi mai degrabă vorba de a fi retrimiși la universitate și ne dorim de fapt un lucru foarte practic care să fie legat în mod direct de uh, munca lor și nu un uh, lucru legat de studii universitare, academice. Și Pot să spun că în ciuda eforturilor pe care le-am, uh, care au fost depuse până acum, numărul uh, profesioniștilor în acest domeniu care au fost uh, pregătiți reprezintă un procentaj neimportant și ne dorim să schimbăm tocmai acest lucru, tocmai această realitate. Ne dorim și să existe un program foarte important în anii care vor urma și aici vor fi incluse măsuri uh, imediate în uh, cadrul uh, perspectivei financiare existente și vor fi, desigur, incluse idei care pot fi puse în, val- în, în realitate în cadrul următoarei perspective financiare, deoarece trebuie să realizăm acest fapt că vom avea nevoie de bani. Desigur, discutăm, desigur, avantajele și dezavantajele unui sistem centralizat, însă cred că ar fi bine dacă am putea să descentralizăm aceste activități și să sprijinim mai mult cooperările care există deja între diferite state membre și în interiorul diferitelor state membre. Deci vă împărtășim uh, ideile dumneavoastră legate de acest domeniu. În ceea ce privește uh, dreptul contractual, ați uh, spus că trebuie să mai lucrăm la această idee și exact acest lucru îl facem. Desigur, nu este vorba de un exercițiu foarte simplu, deoarece trebuie să vedem, um, să analizăm toate uh, lucrurile existente, pentru a vedea care sunt uh, elementele comune care so, se vor afla apoi în centrul uh, noului sistem. Trebuie să vedem care va fi baza pe care va putea fi construit acest nou uh, drept contractual. Analizăm aspectele business to business, business to consumer și um, la sfârșitul verii cred că vom face o propunere din acest punct de vedere domnului Sviesca. V-ați referit la Roma 3 și divorț. Da, sperăm că va, va, vom înregistra un succes și ne dorim să accelerăm și procesul uh, Bruxelles 2 în ceea ce privește aspectele matrimoniale. Este vorba, desigur, de un uh, dosar uh, foarte complex. Știm că este foarte important și ne dorim um, ca lucrurile să fie rezolvate într-un mod adecvat. Probabil că la începutul anului viitor vom înainta deja o propunere din acest punct de vedere. În ceea ce, ce a întrebat doamna Wallis uh, legat de e-tehnologie și e-justiție, Comisia um, sprijină această nouă platformă și, um, după părerea noastră, este vorba de instrumente foarte practice și ați uh, întrebat care este rolul comisiei și cred că comisia a avut deja un rol foarte important uh, în acest domeniu. Știu că există și această implicare din partea statelor membre și din punct de vedere uh, tehnic și legal, statele membre au, au și ele rolul lor și dorim și noi ca pe viitor să ne uh, implicăm în uh, dezvoltarea acestui portal, acestei uh, platforme. În ceea ce privește um, protecția consumatorilor și dreptul contractual, desigur, aveți dreptate că ne aflăm într-o fază dificilă și va fi foarte interesant să vedem ce se va întâmpla cu directiva pentru drepturile consumatorilor dar ce ar fi foarte interesant dacă s-ar putea face legătura între această directivă și dreptul contractual. În acest moment nu este o situație foarte uh, simplă. În ceea ce privește căsătorile forțate, aș dori să spun că mm, din, Comisia va face o propunere în ceea ce privește violența îndreptată împotriva femeilor. Această propunere va fi, va fi făcută anul viitor și va face parte dintr-un pachet referitor la victimă și vom vedea ce putem face în acest uh, context pentru a opri violența împotriva femeilor. Dacă um, vom aborda um, um, violent, um, aspectul căsătorilor uh, forțate, rămâne de văzut, deoarece nu este vorba de un aspect foarte simplu. În primul rând, trebuie să dovedești că este vorba de o căsătorie forțată. În uh, mod clar, va, va, va, va fi nevoie de uh, discuții foarte aprofundate. Deci cred că toată lumea acceptă că este vorba de o situație dragi, tragică și dificilă pentru femei, însă uh, nu știu dacă din punct de vedere legal, la nivel european, putem face ceva um, în acest domeniu. Însă vom analiza acest lucru. Apoi, v-ați um, referit la medierea transfrontalieră. Aici vom urmări cu mare atenție uh, punerea în aplicare a directivei pentru mediere anul viitor. Sprijinim proiecte prin care sunt uh, pregătiți uh, mediatori prin intermediul programelor noastre financiare și Direcția Generală Justiție um, contribuie de asemenea în sensul îmbunătățirii medierii online. Și aceasta uh, poate fi foarte importantă, mai ales în cazurile în care sunt implicați consumatori. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamna uh, director general. Cred că toată dezbaterea și evoluțiile din ultimele luni au arătat că a fost o hotărâre foarte bună, o hotărâre pe care am, uh, am uh, sprijinit-o să există doi comisari pentru acest domeniu. Um, în trecut, situația a fost puțin diferită pentru cei implicați în acest domeniu. A fost impresia că temele legate de justiție sunt întotdeauna cele mai uh, plictisitoare. Ei bine, în acest moment și temele care, care ne interesează pe noi devin uh, teme prioritate. Și, uh, după părerea mea, este vorba de o evoluție foarte bună, deoarece este vorba de teme care afectează viața cotidiană a cetățenilor. Celelalte teme poate interesează mai mult mass media, însă te- aceste teme interesează mai mult uh, cetățenii și de aceea ne bucură faptul că avem un nou comisar, că există un nou uh, director general și de aceea ne bucură foarte mult colaborarea cu dumneavoastră. Cred că putem să încheiem acest punct. Vă mulțumesc din nou și ajungem la uh, partea ședinței cu ușile închise, deci trebuie să suspend ședința pentru 5 minute. Ne reîntâlnim în 5 minute. Vă mulțumesc!